Următorul punct de pe ordinea de zi este raportul doamnei Corhola în ce privește clasificarea, ambalarea și etichetarea uh, um, substanțelor periculoase. Vot cu apel nominal. Vote is closed. S-a închis votul. That is adopted by a large majority. Se adoptă cu o mare majoritate. De felicitări doamnei Corhola. Apoi raportul doamnei Rosbach, exploatarea durabilă a resurselor haleutice în Marea Mediterană. Supun la vot, vot cu apel nominal. Să deschizi votul. The vote is closed. S-a închis votul. That too is adopted by a large majority. De asemenea, adoptat cu o largă majoritate. Felicitări doamnei Rosbach. Trec la raportul domnului Grote încheierea protocolului adițional Nagoya Kuala Lumpur privind răspunderea și repararea prejudiciului la protocol de la Cartagena. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri se adoptă. Felicitări domnului Grote. Trecem la raportul domnului Palone, finanțele publice în UEM. Supun la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri se adoptă. Felicitări domnule Palone. Acum, Trecem la raportul domnului Domenici. Agențiile de rating. Primul vot, primul bloc, vot cu apel nominal. S-a deschis votul. S-a închis votul și se adoptă cu o largă majoritate. Au mai rămas 9 amendamente care nu sunt compatibile. Există însă 14 amendamente care au fost depuse de EFD, însă doamna Sharon Bowles a cerut cuvântul. Aveți cuvântul. Ura! Vă mulțumesc! Aceste voturi separate au fost considerate admisibile având în vedere conținutul lor, însă ar duce, ar pune capăt acordului în primă lectură pe care l-am votat în comisie pe 17 decembrie. Deci, uh, indiferent de conținutul acestor amendamente, eu aș recomanda să votăm împotrivă ca să nu periclităm acordul în prima lectură. Mulțumesc, trecem la vot. Mi se cere să le supun la vot în bloc. Există obiecții? Grupul EFD este de acord? Ce surpriză! Da, dumneavoastră ați cerut-o. Suntem foarte interesați să știm cum votează lumea pe acest subiect foarte important ar, nu ne-ar strica un pic de transparență chiar și în acest loc. Vreau să vă reamintesc faptul că președintele este de acord cu dreptul dumneavoastră de a mm, depune acest amendament. De primul amendament cu apel nominal. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 8, vot cu apel nominal. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 32, vot cu apel nominal. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 33, vot cu apel nominal. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 42. se deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 48. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 49. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 50. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 55. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 92. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 99. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 105. Să deschizi votul. S-a închis votul. Se respinge. 109. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 116. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Acum supun la vot com, propunerea comisiei astfel amendată. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri? Se adoptă. Și acum proiectul de rezoluție, vot cu apel nominal, s-a deschis votul. S-a închis votul și se adoptă cu o mare majoritate. Felicitări domnului Domenici. Domnule Svoboda, ați cerut cuvântul? Vă mulțumesc, domnule președinte. Mi se pare că este foarte ciudată interpretarea pe care au făcut-o serviciile dumneavoastră. Doamna Sharon Bowles a spus foarte bine că există un compromis și apoi sunt niște amendamente care pun în pericol uh, Uh, compromisul. Îmi pare rău că fac această declarație, dar aș vrea să rog președintele să ceară Comisiei de Afaceri Constituționale să analizeze această interpretare, pentru că dacă ai un compromis, nu poți să spui am votat pentru compromis și uh, două minute mai târziu spui nu, sunt împotriva compromisului. Nu este corect din punct de vedere al procedurii. Am avut o întâlnire azi dimineața cu președintele și cu membrii ai uh, secretariatului și oamenii din dreapta și stânga mea înțeleg această procedură oarecum hibridă. Chiar eu nu o înțeleg foarte bine, dar vă asigur că este corectă. Și acum trecem la următorul raport al domnului Domenici, care a cerut cuvântul. Vă mulțumesc, domnule președinte. De fapt, uh, suntem în fața aceleiași, aceleiași situație ca și la votul precedent. Ținând cont de faptul că eu sunt de acord cu doamna președinte Bowles, ne regăsim în uh, fața aceleași proceduri. Dacă pozițiile politice nu s-au modificat, atunci trebuie să procedăm ca și mai devreme. Deci vă las pe dumneavoastră să interpretați, domnule președinte. Îmi pare rău că va trebui să votăm. Nu ne va lua atât de mult timp, însă Acum pun la vot blocul 1 de amendamente, vot cu apel nominal, s-a deschis votul. The vote is closed. S-a închis votul. S-a adoptat cu o largă majoritate. Acum trecem la aceste amendamente separate care au fost admise. Amendamentul 4 mai întâi s-a deschis votul. Sunteți siguri de cum doriți să votați? Așa cum s-a mai spus, există ceva merit în aceste amendamente. Okay. I'm going to close the vote now. You... Închid votul, toată lumea este mulțumită. S-a închis votul, s-a respins, s-a deschis votul, amendamentul 5, mă scuzați, domnul Saier a cerut cuvântul. Vă mulțumesc, vreau să atrag atenția asupra grupului, grupului meu, asupra faptului că trebuie să se voteze nu, că există o greșeală în lista de vot. Can I confirm with Mrs. Bowles? Doamna Bowles, atitudinea dumneavoastră este similară la acest raport față de celălalt, pentru că face parte din același pachet. Deci numărul 5 acum, să deschis votul. Vote is closed. Rejected. Se respinge. Amendamentul 7 se deschis votul. S-a închis votul. Se respinge amendamentul 8, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 10, s-a deschis votul. S-a închis votul. S-a respins. La 11 acum s-a deschis votul. S-a închis votul și se respinge. Și supun la vot propunerea comisiei astfel modificată. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Și proiectul de rezoluție legislativă, vot cu apel nominal, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă cu o mare majoritate. Domnule Domenici, doriți din nou să luați cuvântul? Vă mulțumesc, domnule președinte. Vreau să adresez mulțumiri pentru că a fost o situație delicată, dar dați-mi voie să spun mulțumesc grupurilor politice care au sprijinit acest acord și mai ales raportorilor din umbră, deoarece a fost un acord solid și după multă muncă am reușit să adoptăm aceste dispoziții deosebit de importante. Vă mulțumesc! Vă mulțumim și noi pentru contribuția dumneavoastră. Acum raportul domnului Valesa, planul multianual pentru rezervele de cod din Marea Baltică. Dau cuvântul raportorului două minute. Bă. Vă mulțumesc, domnule președinte, doamnelor și domnilor. După acest vot, următoarea etapă, înainte de intrarea în vigoare a regulamentului, va fi un trialog, dar din cauza conflictului de competențe dintre Parlament și Consiliu, va exista o întârziere. La Consiliu, s-a creat o situație de blocaj din cauza interpretării articolului 43.3 din Tratatul de Funcționare al Uniunii Europene. Acolo se vorbește despre felul în care se definesc tacurile. La Consiliu s-au luat hotărâri în ce privește diferitele stocuri de pește, dar întotdeauna aceste hotărâri au fost în avantajul Consiliului. Dar să nu uităm faptul că din cauza acestui blocaj deteriorează relațiile interinstituționale și el ar trebui să fie condamnat. Mulțumesc! Există 15 amendamente din partea Comisiei de Pescuit. Le votăm în bloc. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Acum amendamentul 5. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Amendamentul 9. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Propunerea comisiei acum. O votăm cine este pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Supun la vot acum proiectul de rezoluție legislativă. Vot cu apel nominal. S-a deschis votul. S-a închis votul? Da. Mulțumesc, felicitări domnului Valesa. Acum trecem la raportul domnului Pat de Cop Gallagher, conservarea resurselor de pescuit. Uh, for the protection of juveniles and marine organisms. The rapporteur wishes the floor. Domnul raportor dorea să ia cuvântul, domnul Gallagher. În numele Comisiei de Pescuit aș vrea să solicit amânarea votului pe acest raport tehnic, pentru că după ce m-am gândit foarte bine uh, și împreună cu coordonatorii de la Comisia de Pescuit am luat această hotărâre. Motivul este următorul. Vrem să evidențiem dificultățile cu care se confruntă Parlamentul European în relația sa cu Consiliul atunci când vorbim despre planurile de gestionare pe termen lung. Planuri care sunt foarte importante pentru protejarea stocurilor de pește și pentru menținerea nivelului de viață în comunitățile pescarilor. Nu s-au făcut progrese din 2009 în ce privește aceste planuri de gestionare, fie din cauza lipsei de interes a președinților care s-au succedat, fie din alte motive. Și acum, în cadrul președinției irlandeze, ne așteptăm să se dea dovadă de o atitudine pragmatică și realistă și să se facă progrese. Eu am să îl abordez și pe ministrul de resort atunci când va lua cuvântul în fața Comisiei de Pescuit pentru a ne prezenta programul președinției irlandeze. Noi am uh, pus multă muncă în acest dosar, suntem convinși că se vor face progrese, însă Consiliul trebuie să respecte Parlamentul European. Și acest lucru nu s-a întâmplat în ultimii ani. Așadar, chiar dacă acest raport nu este adoptat, să nu vă fie teamă Regulamentul de bază din 1998 este încă în vigoare. Din nefericire, dacă președinția irlandeză nu va reuși să deblocheze situația, Parlamentul nu va avea nicio altă alternativă decât să blocheze alte rapoarte care sunt acum pe masă mai ales în ce privește fondurile maritime, uh, fondul pentru pescuit și dezvoltare maritimă. Și dacă nu se fac progrese, va trebui să ajungem în această situație, dar nu vreau să am niciun fel de uh, judecată uh, pripită în ce privește ce, evenimentele din cursul președinției irlandeze. Deci vă rog să amânăm votul la raportul meu. Mulțumesc. Avem nevoie de un vorbitor pentru ca să putem să amânăm votul. Cine dorește să ia cuvântul pentru? Mr. Davis. Domnul Davis. Mulțumesc, domnule președinte. Sprijin ce a spus raportorul. Dacă dorim să reformăm substanțial politica de pescuit, dacă dorim recuperarea stocurilor de pești, uh, trebuie să realizeze un plan de gestiune pe termen lung și trebuie să reluăm dialogul cu Consiliul. Cine dorește să ia cuvântul împotriva acestei solicitări? Nimeni? Atunci votăm. Cu apel nominal s-a deschis votul uh, pentru propunerea de a, am, de a amâna votul. And that vote is closed. S-a închis votul. Propunerea se adoptă. Felicitări domnului Gallagher și vă urăm mult succes în negocieri. Urmează raportul Casini privind regulile de procedură și ordinea uh, vicepreședinților aleși prin aclamare. E nevoie de majoritate calificată pentru a schimba regulile de procedură. Votăm amendamentul 2. Cine-i pentru? Împotrivă? Vom verifica. Amendamentul 2. S-a deschis votul. Cred că se respinge. S-a închis votul, se respinge cu 492 de, vot, 92 de voturi împotrivă. Domnule Cazini, amendamentul 2 a fost respins. Amendamentele următoare devin caduce. Doriți să luați cuvântul, domnule Cazini? Mm, nu, îi convine. Votăm amendamentul 3. Nu. Vă rog. Am spus deja că am răspuns amendamentele 2, 3, 4 și 5. Suntem în favoarea textului inițial al Comisiei. Deci suntem pentru amendamentul 1, în rest suntem împotrivă. E foarte simplu, nu? Nu e chiar așa simplu, da? În fine. Unii știm că vom pierde la aceste voturi. Votăm amendamentul 3. Pentru, împotriva abțineri, se respinge. Amendamentele 4 și 5 devin caduce. Trecem la amendamentul 6. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 1. cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 7. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 8 devine caduc. Votăm acum propunerea de decizie cu majoritate simplă. Cine e pentru, împotriva, abținere, se adoptă. Trecem la moțiunea Comisiei pentru Ocupare privind garanția pentru tineret. Amendamentul 4. Cine e pentru? Împotriva. Abțineri se respinge. Amendamentul 5 pentru. împotriva, Abțineri se respinge. Aliniatul 2, vot cu apel nominal, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă.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 abțineri se adoptă, a doua parte pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 8, cine pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Putem verifica dacă doriți, să deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 9 pentru. Împotrivă abțineri, se respinge. Amendamentul 1 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Amendamentul 2 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Amendamentul 3 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. And I now put the motion for resolution. Și acum, moțiunea de rezoluție în întregimea sa, vot prin apel nominal, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Mulțumesc Comisiei pentru ocupare. Și acum urmează raportul doamnei colarska bobinska rolul politicii de coeziune și actorilor săi în aplicarea noii politici energetice europene. Doamna colarska bobinska dorește să intervină. Vă mulțumesc. Aș dori, de fapt, să iau cuvântul la sfârșit după vot. Se poate? Sigur, este posibil, spune președintele. Amendamentul 5, vot în apel nominal, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge amendamentul 1. Vot prin apel nominal. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge amendamentul 4. Vot prin apel nominal. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Trecem acum la alineatul 3 pe 3 părți. Prima parte. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Partea a doua. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Partea a treia. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Alineatul 6. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Alineatul 13. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 14. Pe două părți. Prima parte. Pentru. Împotrivă. Da, îmi cer scuze. S-a deschis votul prin apel nominal la prima parte. S-a închis votul. Se adoptă. Și de asemenea, cel de-al doilea vot, partea a doua alineatului 14, vot prin apel nominal, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Alineatul 25. Pe două părți. Prima parte. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Partea a doua. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Alineatul 26. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Alineatul 32. Două părți. Prima parte. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Partea a doua. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 35 pentru. Împotrivă. Abțineri. N-a fost foarte clar. Haideți să verificăm. 35. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 37 în două părți. Prima parte. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Partea a doua. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 42 pentru. Bine. Vreți să verificăm? S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Trecem acum la 43, două părți. Prima parte pentru, împotrivă, Începem din nou. Alineatul 42, pe două părți, prima parte. Cine e pentru? <coughs> Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Partea a doua. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 46. Prin apel nominal s-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 48, două părți, prima parte, cine pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Partea a doua, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 2, cine pentru? Împotrivă, abțineri, se respinge. Vreți să verificăm? Bine, amendamentul 2 s-a deschis votul. S-a închis, se respinge. Amendamentul 3. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Și acum textul inițial de la considerentul H, pe două părți. Prima parte. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Partea a doua. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Și acum trecem la Propunerea de rezoluție în întregimea sa, vot prin apel nominal, s-a deschis votul. S-a închis votul. Și acum, doamna Kolarska-Bobinska, a, da, sigur, raportul se adoptă cu largă majoritate, aveți cuvântul. Mulțumesc. Dragi colegi, luni, Curtea Europeană de Conturi a anunțat rezultatul unei anchete de audit cu privire la modul în care au fost utilizați banii pentru eficiența energetică în anumite state membre. Vreau să subliniez că Comisia trebuie să ia foarte în serios auditul și recomandările raportului meu atunci când pregătește următoarea perioadă de programare. Nu ne dorim ca fondurile de coeziune pentru energie să fie risipite. Vă mulțumesc foarte mult pentru susținerea raportului. Vă mulțumim pentru această intervenție. Colegii au auzit-o și uh, comisarul este pe Facebook în momentul de față. Dar cu siguranță vor citi raportul atunci când uh, îl primesc toți cei de la comisie. <laughs> The next item is the vote on the report by Mrs. Good. Trecem la raportul uh, doamnei Gular, fezabilitatea introducerii obligațiunilor de stabilitate. Amendamentul 1, vot prin apel nominal, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Deci toate celelalte devin caduce și pentru că s-a încheiat votul, vă urez poftă bună și un an nou fericit tuturor! Thank you. Right, let's crack on. This is, uh... Haideți să continuăm cu explicațiile de vot. Mai întâi în legătură cu calendarul Parlamentului. Are cuvântul mai întâi domnul Sondegat.